majoritate cu 580 de voturi, unde se face o prognoză în ceea ce privește dialogul tripartit și este vorba despre acțiuni de susținere pentru sectoarele afectate de creșterea taxelor vamale din partea Statelor Unite pentru proiectele agroalimentare care nu au nicio legătură cu acest război comercial pe care l-a început SUA cu Uniunea Europeană Uh, și, uh, vrea, și, trebuie, și vreau să mă asigur că și mă bucur foarte mult că amendamentul 20 a fost sprijinit pentru a acorda ajutor agricultorilor europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Aguilera. Urmează doamna Zdanoca. Thank you, Chair. I voted in favor of... Mulțumesc. Domnule președinte, am votat în favoarea bugetului general pentru că susține proiectele pentru tineri, pentru știință și pentru climă însă mă opun blocului 15. Sunt convins că aceia care sunt de acord cu folosirea banilor publici pentru produsele acelui task force nu-și dau seama ce fac pentru că nimeni nu poate accepta așa ceva. Nimeni nu poate accepta o astfel de revizuire. Datele demonstrează că e vorba de exagerări atunci când se prezintă faptele. Cine poate măsura însă aceste exagerări? Păi să vă dau un exemplu. Stratcom prezintă informații eronate cu, cu, într-un, într-un, într-o publicație de specialitate. aceleași informații sunt prezentate în moduri uh, radical diferite. Unele prezintă pozitiv, altele prezintă profund negativ, deci trebuie să fim atenți. Mulțumesc, domnul Palmer. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și eu uh, vreau să vorbesc pozitiv despre sprijinul acordat programului Erasmus, dar vreau să vorbesc și despre îndoiala care planează din cauza Brexitului. ului în ceea ce privește participarea Marii Britanii la programul Erasmus, un program de pe urma căruia au beneficiat mii de tineri din Marea Britanie și uh, anul acesta și în trecut uh, Asociația Colegilor uh, a spus de curând că 94% dintre colegile din Marea Britanie nu ar putea să ofere un program asemănător Erasmus dacă nu va continua să rămână membră Marea Britanie a programului Erasmus și, bineînțeles, dacă noi, Marea Britanie trebuie să rămână membra programului Erasmus, pentru că acesta este foarte important, indiferent dacă Brexitul va avea loc sau nu, tinerii trebuie să aibă un cuvânt de spus în continuare. Kelly. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc. La fel precum și colegul meu Matt Carty, vorbesc în limba mea maternă. Am fost uh, foarte bucuros să sprijin aceste propuneri. Sunt bune și îmi amintesc de o um, vorbă pe care o avem noi, că dacă îi lauzi pe tineri, te vor urma. Noi nu numai că îi lăudăm, dar îi și ajutăm. Încercăm să le creăm locuri de muncă. De asemenea, m-am bucurat să pot sprijini recomandările în ceea ce privește schimbările climatice și combaterea lor. Merită să facem asta dacă vrem să ne atingem obiectivele. Iar obiectivele sunt urgente acum. Um, situația este dificilă pentru multe țări și este corect să oferim cât mai multă asistență financiară. M-am bucurat să sprijin deci acest raport pentru că va ajuta cetățenii europeni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kelly. Cu aceasta încheiem explicațiile la acest raport. Continuăm cu explicațiile de vot la raportul domnului Sarvama. Descărcarea de gestiune 2017, Biroul European de Sprijin pentru Azil. Începem cu domnul Ross. Mulțumesc, domnule președinte. Sarcina principală a EASO este să se asigure că politicile în materie de azil ale statelor membre sunt uh, mai uh, bine armonizate între ele. Numai că, din punct de vedere etic, uh, s-au înregistrat unele probleme. Ele au început în 2016, au continuat în 2017. Olaf a constatat că se încalcă anumite proceduri pentru achizițiile publice, că se folosesc în mod eronat fonduri europene, că se încalcă și alte reguli în ce privește protecția datelor cu caracter personal și că sunt hărțuiți membrii personalului și intimidați. Noi suntem pentru o transparență totală și nu suntem de acord cu descărcarea de gestiune pentru EASO. Mulțumesc, domnule președinte. EASO este una dintre prioritățile noastre, bineînțeles, în domeniul securității și în contextul uh, valurilor de violență împotriva uh, unor refugiați, uh, refugiaților în Malta, de pildă. Este inacceptabil. La fel de inacceptabil este ce se întâmplă și în interiorul agenției. Eu am sprijinit rezoluția privind descărcarea de gestiune pentru 2017, dar această perioadă a fost uh, presărată cu probleme de achiziții publice și așa mai departe, 7,7 milioane de, de euro Uh, un proces semnificativ din, din plățile agenției uh, ridică îndoieli în ce semnificative. Directorul de recrutare a trebuit să-și dea demisia anul trecut. Uh, urez managementului actual mult succes și să sperăm că vom avea o agenție transparentă de acum încolo, pentru că de asta avem nevoie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Polceac, domnul Kelly. Uh, Eu am votat, la fel ca domnul Rus și domnul Polciac, să refuzăm descărcarea pentru EASO. A fost uh, certat, să spunem așa, de mai multe uh, instituții, inclusiv Curtea de Conturi și OLAF. Încălcările principale sunt nonconformități în ceea ce privește plățile, încălcarea procedurilor de achiziție, uh, o, o poziție abuzivă în resurse umane, încălcarea datelor de uh, um, regulilor de protecție a datelor, inclusiv și uh, în plus uh, chestiuni precum hărțuirea unor angajați. Sunt inacceptabile toate acestea, tocmai de aceea sprijin refuzul descărcării. La fel ca domnul Ros, cred că este nevoie de transparență totală și va trebui să revenim la acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly. Cu aceasta încheiem explicațiile de vot la raportul domnului Sarvama. Urmează explicațiile la raportul Garcia Munoz în ceea ce privește descărcarea de gestiune 2017, bugetul general al UE, Consiliul European și Consiliul. Începem cu domnul Polciac. Opět děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych se... Mulțumesc din nou pentru că îmi dați cuvântul, domnule președinte. Aș dori să insist asupra descărcării de gestiune în ce privește Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene. Subliniem uh, competențele Parlamentului European, care este singurul for ales direct de cetățeni din Uniunea Europeană, for care are competențe bugetare, printre care și aceea de descărcare de gestiune. Există tensiuni interinstituționale nu de ieri de azi între Parlament și Consiliu, prin urmare trebuie să fim foarte atenți ca legitimitatea noastră să nu fie niciodată pusă sub semnul întrebării și dacă vrem ca acest buget să fie transparent, trebuie să fim atenți să nu există niciun fel de, de, de punere sub semnul întrebării. Alminter s-ar încălca propriile noastre competențe și trebuie să fim atenți, pentru că asta e o chestiune de, de lungă durată. Mulțumesc! Mulțumim, uh, domnule Polciac. Urmează domnul Newton Dan. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am putut să votez pentru această propunere de a refuza descărcarea de gestiune uh, privind Consiliul de Miniștri. Consiliul uh, este un instrument, o instituție care subminează încrederea uh, în Uniunea Europeană, dar refuzarea descărcării de gestiune nu este o abordare corectă, fiindcă apoi Consiliul va începe să ne amendeze propriul nostru buget, noi le modificăm bugetul lor și așa mai departe. Începem un război fără sens unde toată lumea își pierde timpul, o procedură mult mai bună pentru problemele și uh, caracterul prea secret al Consiliului este să dăm exemple individuale de risipă de bani, uh, reuniuni exotice în destinații exotice unde nu, s-a, unde nu e nimic pe ordinea de zi și multe alte modalități în care se risipesc uh, banii, fiindcă așa am putea să-i arătăm cu degetul și dacă îi facem de rușine să-i, să-i obligăm să dea toate de transparență și să, să cheltuiască banul public cum trebuie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Newton Dan. Are acum cuvântul domnul Kelly. Yes, Mulțumesc. Este clar că um, Consiliul și Consiliul European încă o dată nu au răspuns la întrebările înscris ale Parlamentului um, și reprezentanții Consiliului nu au participat la audierile organizate. Consiliul nu a ținut cont de recomandările Parlamentului din rezoluția uh, de descărcare a Parlamentului din martie 2019. Este inacceptabil acest lucru iar uh, refuzul uh, descărcării transmite un mesaj către Consiliu că trebuie luat în serios acest subiect. Parlamentul are o poziție de mult timp că toate instituțiile trebuie să fie transparente și să răspundă în fața cetățenilor pentru încrederea ce le-a fost acordată pentru exercitarea sarcinilor lor. Și noi vom face tot ce putem pentru a ne asigura că uh, Consiliul și face asta. Mă bucur că Parlamentul a fost hotărât în acest sens. Mulțumesc, domnule Kelly. Cu acesta se încheie uh, explicațiile la raportul Garcia Munoz. Am încheiat uh, ordinea de zi uh, pentru această dimineață. Le, uh, vă mulțumesc tuturor, vă urez poftă bună. Sesiunea se suspendă până la ora 15.